Ah, ok, good. Uh, good afternoon to all. Bună ziua tuturor. O să începem cu reuniunea noastră de astăzi. Mulțumesc uh, tuturor celor care sunt punctuali. Cei mai importanti sunt prezenți, oricum, vă urez bun venit. Avem câteva puncte, um, câteva anunțuri. Mâine avem uh, schimbul de opinii cu patru miniștri de finanțe, Germania, Irlanda, Italia și țările de jos. Cel francez uh, a anulat ieri pentru că înainte de uh, ziua națională a Franței trebuie să pregătească unele lucruri împreună cu președintele. Președintele vrea să guverneze uh, prin Um, ordonanțe și de-abia prin, din toamnă um, o să intervină um, adunarea parlamentară. În orice caz, înțeleg asta, avem ministrii uh, miniștri din Germania, Irlanda, Italia și țările de jos. Trei dintre acești uh, miniștri sunt cu o experiență îndelungată, cel din Irlanda este nou. Am avut uh, deja proceduri uh, și reuniuni și uh, vom putea uh, adresa întrebări ca și până acum despre um, ce s-a întâmplat la nivel național. Întrebări și răspunsuri, ca de obicei, fiecare va putea interveni 5 minute pe subiecte actuale, iar apoi va urma runda de întrebări și răspunsuri cu posibilitatea de, de întrebări și răspunsuri pe scurt. Între timp, am avut audierea doamnei comisar Iurova, uh, doamna vicepreședinte s-a ocupat de asta cu amabilitate. Uh, săptămâna trecută uh, eu nu am putut fi prezent. Avem apoi delegația în Portugalia, care apoi am avut uh, um, delegația în Cipru, uh, vor fi publicate uh, procesele verbale uh, și vi se vor pune la dispoziție. Au fost foarte diferite. Din, în uh, Portugalia, din toate părțile spectrului, au rămas mai multe chestiuni deschise. În uh, Cipru, prin intermediul Um, troicii și ai, ai presiunii opiniei publice s-au uh, putut rezolva mult mai multe lucruri. Apoi, săptămâna trecută am, avut, uh, am primit uh, prelungirea mandatului până în decembrie. Este ultima prelungire, ceea ce înseamnă că până la urmă vom fi avut un an și jumătate, cel târziu în plenul din noiembrie sau decembrie va trebui să ne um, supunem la vot raportul final. Asta este ce am de spus sau astea este, sunt cele mai importante lucruri pe care doream să vi le spun. Aș dori să mulțumesc secretariatului și celor doi uh, raportori, Peter Iezec și Epe Cofod, pentru raport textul pe care ni l-au furnizat. Văd că între timp avem și uh, traducerile, astfel încât fiecare să poată citi în limba sa maternă textele. Nu voi uh, uh, interveni prea mult timp, știți care, cât de mun- multă muncă s-a investit aici Avem documente care ne-au fost uh, prezentate numai săptămâna trecută, deci mai trebuie analizate și acestea. Apoi trebuie să mai uh, abordăm uh, misiunile de fact-finding și să mergem mai în detaliu și cred că în ciuda drepturilor noastre limitate la Comisia PANA va trebui să vorbim despre participare, disponibilitatea persoanelor, refuzuri de a ne pune la dispoziție documente și așa mai departe. Deci chestiuni mai uh, specifice. Aș dori însă să le dau acum imediat uh, raportorilor um, cuvântul. Cine începe? E pe COFOD. Văd că ați discutat. 10 uh, minute, iar apoi raportorii din umbră. Deci, IEPE pentru prezentarea rapoartelor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc um, și pentru comentariile dumneavoastră. Sunt de acord. Avem uh, uh, În ceea ce privește accesul uh, la documentele mulțumesc foarte mult uh, pentru participare și aș vrea să încep uh, mulțumind secretariatului PANA pentru profesionalismul lor și pentru contribuția uh, lor. Vreau să mulțumesc și grupurilor politice pentru contribuțiile scrise pe tot parcursul procesului. Apoi, formatul Comisiei de Investigare este încă în discuție, însă am uh, fost uh, abordați uh, cu interes și cu un alt profesionalism. Înainte de a intra în detaliile raportului, dați-mi voie să mă refer la cerințele cărora trebuie să ne conformăm, pentru că este o comisie de investigație, trebuie să expunem faptele și cifrele din ceea ce am descoperit. Concluziile sunt legate de munca comisiei astfel încât aceste concluzii să fie împărtășite de întreaga comisie. Aceste concluzii trebuie să se bazeze pe acest cadru. Câteva cuvinte despre format și procesul care se desfășoară. Formatul este un raport cu trei părți, cu un spațiu limitat. Prima parte uh, uh, conține uh, concluziile Uh, comisiei, apoi uh, recomandările și partea a treia constituie o anexă care descrie uh, toată, tot volumul de muncă, audierile, misiunile și așa mai departe. Este o parte importantă a documentației noastre o să încercăm să avem un proces de amendamente deschis și inclusiv. Da, timpul este foarte comprimat și nu avem uh, prea mult uh, timp, nu putem să extindem acest uh, timp. acestea sunt condițiile în care trebuie să lucrăm. de aceea vă îndemn să fiți flexibili, să fiți orientați către compromis și așteptăm contribuțiile și sugestiile dumneavoastră. O să luăm notă de toate contribuțiile grupurilor în acest proces. Coraportorul și cu mine așteptăm uh, să lucrăm cu dumneavoastră până la depunerea amendamentelor, să pregătim uh, amendamente și uh, amendamente de compromis, ținând cont că o majoritate transmite un mesaj puternic uh, statelor membre, Comisiei statelor membre, cetățenilor. În ceea ce privește conținutul, fact-finding-ul se va orienta către Uh, eludarea și uh, evaziunea uh, fiscală și o listă a jurisdicțiilor fiscale care nu cooperează. Este vorba de structurile offshore care pot să fie Uh, structuri paravan. Apoi, legislația de combatere a spălării uh, banilor și o uh, listă a terțelor uh, țări cu risc uh, ridicat. Aici uh, am văzut o lipsă de cooperare în timpul misiunilor noastre între autoritățile statelor membre și Uh, autoritățile de aplicare a legii în ceea ce privește combaterea evaziunii și eludării uh, fiscale. În al treilea rând, intermediarii, acesta constituie o parte uh, centrală a acestor concluzii. Așteptăm analizăm foarte atent cadrul legal, intermediarii, băncile, auditorii, trusturile, managerii și așa mai departe. Intermediarii au un rol uh, esențial în crearea unor astfel de uh, companii uh, paravan. Uh, ei uh, țin cont și ben, uh, valorifică lipsa de legislație în al patrulea rând, dimensiunea terței țări, inclusiv țările în curs de dezvoltare, Aceste practici ilicite uh, afectează în mod disproporționat uh, țările în curs de dezvoltare. Am văzut asta pe perioada uh, audierilor, deci trebuie să conlucrăm. În ceea ce privește denunțătorii și protecția acestora, vrem să subliniem nevoia de acțiune urgentă în acest domeniu. Apoi, șase, cooperarea instituțională am văzut că nu există o cooperare uh, între Consiliu și uh, Comisia uh, PANA. Uh, președintele s-a referit la acest lucru în comentariile sale. Consiliul trebuie să-și spărească eforturile uh, în acest sens. Pe baza uh, capitolelor putem să concluzionăm că aceste uh, descoperiri ale Comisiei PANA uh, pot uh, să fie identificate mai ales în ceea ce privește directiva privind cooperarea uh, administrativă, directiva privind combaterea spălării uh, banilor, uh, deficiențele în regimurile de combatere a spălării banilor. Vedem că nu întotdeauna administrația a fost așa cum trebuie. Recomandările acum venim cu soluții și interpretări. Mă bucur să spun că am întotdeauna am uh, uh încorporat uh, uh, ideile raportărilor din umbră. Uh, cerem Comisiei și statelor membre să-și uh, intensifice eforturile, angajamentul și să aloce resurse pentru a îmbunătăți supervizarea și aplicarea, iar cei care sunt vinovați să fie trași la răspundere Uh, FATCA și uh, principiul reciprocității uh, cerem o instituție financiară FIU, Unitate Financiară de Informații Fiscale financiare. Avem nevoie de o definiție uh, clară de statistici în ceea ce privește evitarea fiscală, eludarea fiscală, evaziunea fiscală, eludarea fiscală și paradisurile fiscale uh, precum uh, și condițiile în care se suspendă un regim echivalent. De asemenea, o interzicere a amnistiilor fiscale dăunătoare pe baza constatărilor noastre cerem crearea unui, unei noi unui centru de uniune și uh, coordonare de coerență. Trebuie să uh, consolidăm uh, capacitatea instituțională la nivelul uh, Uniunii. De asemenea, trebuie să uh, impunem uh, sancțiuni la nivelul uh, statelor membre și al Uniunii, uh, sancțiuni impuse băncilor și instructorilor pertinente din statele membre. Avem nevoie de un organism fiscal la nivelul Uniunii. De asemenea, avem nevoie de legislație pentru protecția denunțătorilor și Asta este vorba, aici este vorba și de sectorul privat și de uh, cel public. În concluzie, cred că toate acestea pot să fie intensificate uh, suplimentar cu cooperarea dumneavoastră. Vă îndemn să ajungem la o majoritate și la uh, compromisuri, astfel încât activitatea noastră și raportul uh, să aibă o pondere importantă atunci când îl vom adopta. Așteptăm o cooperare constructivă și așteptăm să ascultăm punctele noastre de vedere cu privire la recomandările noastre de până acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Cofot, pentru această viziune de ansamblu și pentru uh, dorința uh, activă de a găsi o majoritate cât mai uh, largă. Mi se pare esențial. Colegul Iecec acum. Mulțumesc uh, pentru a adăuga la cele spuse de Iupe și pentru a evidenția câteva elemente. Unul, una dintre concluziile pe care le-am tras este că practicile uh, din uh, dosarul Panama Papers nu ar fi apărut sau nu ar fi fost într-o asemenea măsură dacă guvernele naționale și-ar fi asumat răspunderea și dacă ar fi fost Uh, măsuri proactive pentru a uh, îmbunătăți și a pune în aplicare uh, legislația comunitară. Pentru noi au fost niște dovezi clare de gestionare necorespunzătoare care se regăsesc în raport, desigur. Aș menționa alinatele 57 și 58 care se referă la punerea în aplicare a directivei 3 uh, privind uh, combaterea spălării banilor. Proceduri de încălcare au fost deschise împotriva, împotriva mai multor state membre, au fost neajunsuri în punerea în aplicare a acestei directive. Apoi punem sub semnul întrebării uh, uh, dimensiunea uh, aplicării acestei legislații prin un răspuns inadecvat la astfel de neajunsuri, uh, statele membre nu au uh, aplicat în mod uh, eficient directiva privind combaterea spălării banilor numărul 3, astfel încât Comisia nu a aplicat aceste dispoziții nu a executat. Apoi, uh, alineatul 95 arată că autoritățile statelor membre nu au supravegheat instituțiile financiare așa cum se cuvine, chiar și înainte uh, de dezvăluirile din uh, Panama Papers și nu au sancționat așa cum trebuie instituțiile financiare care s-a dovedit a fi mm, responsabile de încălcarea acestei directive. La 135 constatăm că lipsa de cooperare din partea Consiliului și a Comisiei, cel puțin, obstacolele pe care acestea uh, le-au uh, creat uh, în accesarea documentelor de către noi sunt o încălcare a principiului cooperării sincere. Această lipsă de cooperare a obstrucționat în mod semnificativ activitatea noastră și, mai important decât atât și mai îngrijorător, este faptul că Comisia nu alocă resurse suficiente pentru a-și îndeplini, eh, îndeplini obligațiile de supraveghere și uh, punerea în aplicare a legislației de combatere a spălării banilor, așa cum am eh, văzut cu lista uh, țărilor uh, terțe cu risc ridicat. Se pare că Comisia a luat lucrurile în serios și se pregătește pentru activitatea ulterioară. În ceea ce privește recomandările, mă bucur că am convenit asupra recomandărilor politice uh, comune împreună cu IEPE și aș uh, uh, repeta accentul pus pe un grad mai mare de transparență, o mai bună reglementare a intermediarilor, mai multă transparență în uh, ceea ce privește uh, beneficiarii finali, Ă, regretăm că Consiliul blochează ă, această legislație privind beneficiarii ă, reali în ceea ce privește trusturile, lucru care facilitează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Apoi este nevoie de un mai bun schimb de, import, de informații între administrațiile fiscale și între unitățile Uh, de informații financiare, uh, FIU, și acest lucru este foarte uh, important. În ceea ce privește denunțătorii, s-a spus deja că există nevoia de o legislație pentru protecția acestora, uh, în ceea ce privește cooperarea interinstituțională și dreptul uh, comisiilor de investigație, uh, cred că comisia de investigație sau abordarea acesteia, sau cel puțin așa cum arată această abordare în momentul de față, uh, trebuie schimbată în mod semnificativ dacă se dorește ca ea să fie mai eficientă în viitor și Parlamentul trebuie să se gândească la această posibilitate. Avem da. Uh, câteva exemple uh, foarte bune în Statele Unite. În ceea ce privește recomandările, aș adăuga că unele dintre acestea uh, pot fi rezolvate în revizuirea actuală a directivei privind combaterea spălării banilor care se face în trialog. Oricum, statele membre, cel puțin unele dintre acestea, blochează Uh, reforme semnificative în direcția transparenției. Sper că vom ajunge la un acord solid între grupurile uh, politice la acest raport. Acest lucru nu poate decât să întărească mandatul nostru în negocierile cu Consiliul privind revizuirea directivei privind combaterea spălării banilor și un, o susținere uh, largă ar duce la o mai bună aplicare a celorlalte recomandări. Vă pot asigura că este cel mai bun proiect de raport pe care Comisia PANA l-a elaborat și uh, vă rog să îl susțineți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru celor doi uh, co-raportori pentru intervenții. Aș dori să subliniez încă o dată că în comisie depunem amendamente și recomandări Um, pentru ambele părți ale uh, raportului. În plen vom putea numai să uh, completăm recomandările. Deci membrii pot depune amendamente la toate părțile uh, raportului, iar apoi numai în ceea ce privește recomandările. Domnul Ludec Niedermayer, acum în numele PPE, are cuvântul. Ludec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun uh, că uh, Uh, am uh, avut o activitate susținută uh, pe un, o temă importantă menită să îmbunătățească fiscalitatea în Uniunea Europeană. Raportul face o prezentare generală importantă a chestiunilor neacoperite în Panama Papers și a legislației care a fost adoptată în ultimii ani pentru a îndrepta niște uh, verici lipsă. Apoi, în ceea ce privește constatările uh, în urma Uh, misiunilor făcute. Informațiile, volumul de informații a fost masiv uh, și cred că raportorii au reușit uh, să surprindă aceste constatări în raportul lor. Apreciez foarte mult efortul de a ține cont de cererea noastră după întâlnirea raportorilor din umbră, imediat după publicarea raportului. Cred că unele elemente pot să fie mai mult clarificate. O problemă este chestiunea timpului. Panama Papers se referă uh, uh, la o perioadă îndelungată care se uh, întoarce în anii 70 uh, cadrul temporal trebuie să fie foarte clar, iar dovezile care susțin aceste constatări trebuie să uh, fie din aceeași perioadă cazurile trebuie să fie uh, uh, relevante cu uh, menționarea legislației. Apoi, cred că rezolvarea problemei calendarului uh, și a componentei timp uh, ne-ar uh, ajuta foarte mult în perioada următoare. Uh, Apoi, în cazul recomandărilor, o să analizăm raportul foarte atent și o să venim cu uh, amendamente. Însă, date fiind complicațiile, dat fiind uh, volumul de informații, uh, munca a fost extraordinară la raport. În ceea ce privește recomandările, Așa cum am spus săptămâna trecută, uh, ele, sunt, uh, ele au o importanță uh, cheie în cadrul activității noastre, așa cum Uh, am văzut în recomandările privind text 1 și text 2, uh, multe sunt uh, menite să îndemne Comisia să vină cu legislație corespunzătoare. Deci trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Mă bucur să văd că coraportorii au venit cu recomandări legate de raportul din proprie inițiativă. Raportul este logic, apreciez uh, să ajungem la un acord uh, uh, în ceea ce privește o atenție sporită administratorilor de bunuri și de asemenea vreau să spun cât de important este să Uh, promovăm uh, uh, dispozițiile care se află acum în trialog. Cred că membrii Parlamentului trebuie să ajute la realizarea unui compromis cu Consiliul în ceea ce privește ML5. Cred că este important să respectăm uh, mandatul uh, Comisiei PANA, nu să uh, îl depășim și să abordăm chestiuni care sunt pertinente pentru comisia noastră. Respectarea mandatului și recomandări bine justificate, bine fondate, constituie componentele cheie Uh, astfel încât Consiliul și alte structuri să ia recomandările noastre în serios și să ia acțiunile care se impun. Apoi, în recomandări sunt și aspecte cu care sunt de acord. Uh, vom uh, dezbate aceste chestiuni în amendamentele noastre. De pildă, nu sunt convins dacă este așa de ușor să prevedem în legislație. Aș vrea să văd mai, multă, mai multe uh, detalii în ceea ce privește FATCA și uh, procedura de due diligence care trebuie să fie de uh, calitate bune. Mă bucur să dezbatem toate aceste elemente. Nu sunt întotdeauna de acord că trebuie să uh, punem, să legiferăm totul, să punem totul în reglementări, pentru că uh, crearea de standarde este calea prin care putem să includem uh, în cadrul de reglementare anumite aspecte, dar ideea este să avem un echilibru optim în acest raport. Vreau să apreciez uh, munca uh, comisiei, în special a președintelui și a secretariatului și o apreciere specială pentru raportori, pentru munca lor excelentă uh, care constituie o bază bună pentru pregătirea raportului care va fi important pentru eforturile noastre. Ludec was... Mulțumesc, Ludec. În ceea ce privește mandatul, el este mai uh, larg pentru că um, urm, um, sunt in, incluse și urmări ale taxe 1 uh, și 2. Mi, misiuni, uh, de exemplu, în Luxemburg au arătat că din 300 de avocați a fost verificat un singur caz. M-a făcut să mă gândesc asta, dar mai putem discuta despre asta. Mulțumesc foarte mult pentru poziție, e o bază bună pentru cooperare. Colegul de la ECR, domnul Jambaschi, nu este astăzi. Văd că nu a numit pe nimeni. Este probabil pe drum înapoi din uh, Cipru. Domnul Urban Crespo are cuvântul acum în numele GUE. Vă rog. Fiaș, președinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor pentru faptul că ne prezintă acum un document care face o cartografie interesantă a acestei chestiuni și care conține foarte multe recomandări bune. Totuși, cred că cetățenii așteaptă mult mai mult de la noi. Avem prilejul acum de a transmite un mesaj clar în ceea ce privește rolul Parlamentului European, mai ales după ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Strasburg. Aș vrea să vă reamintesc ce spunea Victor Hugo. Victorul are multe nume pentru cei săraci este cel de neatins, pentru cei fricoși este necunoscutul și pentru curajoși este prilejul. Astăzi, dragi colegi, trebuie să fim cu toții curajoși. Considerăm că documentul ar putea să meargă mult mai departe uh, în ceea ce privește linia deschise și să abordeze chestiuni care nu sunt menționate și care sunt importante totuși. Evaziunea fiscală și spălarea de bani sunt practici de terorism economic, fiindcă stau la baza finanțării acțiunilor criminale, precum și la baza uh, uh, înrăutățirii drepturilor sociale și a politicilor publice care duce la erodarea bazei fiscale a statelor membre. Politica generală a Uniunii Europene de a uh, stabili o marcă de libertate, de, de reglementalizare și de uh, mișcare de, de, și de circulație de capital. Uh, și competitivitatea fiscală, precum și lipsa unei armonizări de fiscale, duce la o devalorizare fiscală permanente și reprezintă o lipsă de stimulente în ceea ce privește dezvoltarea și uh, duc chiar la uh, lipsa de investiții publice și, și nu se poate ca în spațiul economic european să se tolereze includerea unor țări și teritorii care sunt, de fapt, uh, paradisuri fiscale aceste paradisuri fiscale care există în Uniunea Europeană sunt un exemplu scandalos al acestor practici de dumping fiscal. Toți infractorii din țara mea duc banii noștri la, în Andorra și în Elveția. Și nu este tot. Aceste țări și în multe altele nu realizează o cooperare fiscală cum trebuie și uh, au uh, efective fiscale mai uh, reduse decât sarcele fiscale medie și recunosc uh, formule care uh, împiedică identificarea beneficiarilor reali, sprijinind uh, o confidențialitate extinsă și secretul profesional. Iată de ce ar trebui să ne gândim la sancțiuni, cum ar fi suspendarea temporară a relațiilor cu aceste țări, cum ar fi un moratoriu al acordurilor comerciale și tratatelor de dublă impozitare. Iar acest uh, raport realizează o bună cartografiere, cum am spus, dar, dar uh, disculpă uh, băncile care reprezintă piatra de temelie a procesului de facilitare, de îndesnire și promovare a evaziunii fiscale și spălării de bani. Responsabilitatea acestor actori trebuie să se măsoare prin cantitatea de capital gestionat și nu prin numărul de uh, companii offshore deschise. Trebuie să se, să se atribuie responsabilitatea globală fiscală și penală a beneficiarului efectiv, pentru care e nevoie de un registru internațional al beneficiarilor efectiv, care, din care să nu poată să scape nimeni. Și vă propunem să țineți cont și de progresele înregistrate în rapoartele taxe 1 și 2, precum și revizuirea directivei numărul 4 în ceea ce privește spălarea de bani. Uh, și aici, aici trebuie să vorbim despre un lucru foarte important, sancțiunile. Și trebuie să ținem cont de recomandările, de pildă, ale experților și mai ales în ceea ce privește comisia noastră, care a sprijinit uh, uh, sancțiuni cum ar fi retragerea licenței bancare. După cum știți, limbajul nu este neutru. Este important să adoptăm odată pentru totdeauna de definițiile uh, celor care promovează și înlesnesc aceste lucruri și să nu mai vorbim despre intermediari. Pe de altă parte, trebuie ca criteriile în ceea ce privește uh, stabilirea listelor negre să uh, să fie, um, considerăm că acestea sunt inacceptabile, mai ales în ceea ce privește lista FATF. Cooperarea în materie de schimb automat de informații fiscale poate să fie suficient pentru a fi considerată o anumită țară țară de risc. Trebuie să se includă pe liste țările care au uh, uh anumite uh, Uh, tipuri de efective care uh, nu depășesc un anumit uh, prag. Și țările europene care nu, um, care nu respectă aceste criterii. Și încă o dată, pentru a obține acest spațiu pe care îl dorim, o să facem amendamente în acest sens și sperăm până la urmă să avem o majoritate pentru a avea un document care să ne permită să înregistrăm progres în termen de legislație pentru a evita astfel de probleme și chestiuni care pentru noi sunt foarte importante și unde trebuie să dăm o dovadă de curaj, uh, să arătăm cetățenilor că dăm dovadă de curaj. Vă mulțumesc. Uh, Colegă. Uh, Mulțumim foarte mult, domnule Urban Crespo. Ați reprezentat GUE. Dați-mi voie să fac o observație. Rata de taxare, conform tratatelor, este de competența unică a statelor membre nu cred că vom reuși să stabilim uh, taxe uh, minime sau maxime. Uh, important este să creăm o competiție fiscală echitabilă și vom mai discuta despre asta. Dacă Malta are 35% taxă pe întreprinderi, dar scade asta pentru uh, uh, întreprinderile străine cu 30% nu este o concurență uh, nedistorsionată. Vă dau răspuns, cuvântul pentru răspuns. Eh, lo que creo es que tenemos que dar por lo menos... Da, uh, dar uh, noi considerăm că trebuie să avem uh, argumente specifice pentru țările, pe care țară și pentru Comisie și Consiliul pentru a uh, legifera. Da, așa este. Sunt de acord cu noastră. Doamna Molly Scott Cato, acum în numele verzilor. And I'd like... Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând vreau să mă alătur celor uh, laudelor exprimate de colegi um, față de raportori și putem să ne felicităm și să mulțumim secretariatului. Noi suntem de acord cu aceste trei documente unul privind uh, activitățile fiscale, constatări și recomandări, chiar dacă sunt unele suprapuneri, mai ales la recomandări, totuși este o, o temerie foarte bună. Uh, activitățile generale și documentele aferente ar trebui să conțină uh, linkuri cu, și legături cu secțiunile diferite fiindcă trebuie să ne gândim că activitatea noastră va fi interesantă și peste ani de zile și trebuie să ne asigurăm că atunci toate informațiile vor fi puse la dispoziție pentru cei care doresc, le doresc. În ceea ce conținutul, suntem de acord cu constatările raportorilor în ceea ce privește evitarea sarcilor fiscale și uh, și evaziunea fiscală, în ceea ce privește intermediarii, spălarea de bani și așa mai departe. Suntem de acord cu concluzia că nu există un cadru legislativ suficient și că nu se aplică suficient legislația de către statele membre, precum uh, și uh, la nivelul comisiei supravegherea nu este suficientă. Uh, iar uh, datoria de colaborare sinceră a fost încălcată de către unele state membre, ceea ce privește colaborarea cu noi. S-a constatat că nu s-a încălcat legislația europeană în ceea ce privește cooperarea administrativă în materie fiscală și prima directivă privind spălarea banilor. S-a spus că este vorba despre o gestionare proastă și o aplicare proastă, dar noi nu suntem siguri, discutăm cu juriștii noștri pentru a vedea dacă această concluzie este într-adevăr veridică și o să vă prezentăm concluziile noastre, fiindcă credem că sunt argumente care uh, susțin faptul că nu s-a aplicat cum trebuie legislația în ceea ce această primă directivă. Deci vom înainta amendamente în acest sens. Și încă un lucru care lipsește după părerea noastră este accentul pus uh, pe gestion- proastă gestionare de către statele membre și ar trebui să uh, numim anumite state fără să ne fie teamă. De pildă, Uh, raportul uh, Unității de Informare Fiscală privind Malta a ajuns la concluzia că există suspiciuni care nu au fost de evaziune fiscală, care nu au fost duse la atenția poliție și uh, uh, în Germania există unele probleme, precum și uh, la nivelul autorităților luxemburgheze în ceea ce privește anchetarea evaziunii fiscale. În ceea ce privește recomandările, vom face și noi 60 de amendamente, fiindcă baza este foarte bună. Recomandările arată cu, că faptul că lipsa de competențe ne-a pus pe în în ceea ce privește anchetele și vrem ca mm, capacitatea noastră de anchetă să fie susținută, dat fiindcă Consiliul nu uh, dorește neapărat să să colaboreze cu noi, nu putem face nimic dacă nu convingem statele membre să revizuiască tratatul și să ne dea competențe. Deci trebuie să, nu o să reușim să facem acest lucru, deci trebuie să găsim o modalitate inovatoare de a face acest lucru. Și trebuie să uh, discutăm și despre chestiunile principale ale Panama Papers, și anume că se folosesc, uh, um, se folosește, de pildă, uh, Uh, City of London, unde au fost înregistrate jumătate din companiile din, acest, uh, din aceste documente. Trebuie, să, trebuie ca industria să, folos, să, fie, să funcționeze în beneficiul tuturor și mai ales în beneficiul cetățenilor, fiindcă până la urmă țările sărace pierd cel mai mult și vrem să se ia acțiune în ceea ce privește intermediare, s-a spus acest lucru, dar dominanța a celor patru mari firme contabile nu despre spune nimic despre asta. Vreau să facă propuneri mai concrete în ceea ce privește, în ceea ce privește acest aspect și în ceea ce privește uh, elementul de grup în ceea ce privește experiența și financiară și uh, contabilă, această planificare fiscală, vom înainta și aici amendamente. Bun, conchid. Uh, n-am, uh, nu, nu e cronometru aici, dar o să închei imediat. Încă un minuțel, dacă se poate. Cred că ar trebui să fim uniți și să nu apărăm anumite interese naționale, fiindcă lucrăm aici pentru toți cetățenii europeni și vrem să cooperăm cu toții. Sunt uh, din Marea Britanie și cu toții foarte bine că ce a arătat Panama Papers este că care este relația între City of London și teritoriile de peste mare. Aceasta este o mare problemă și avem nevoie de recomandări. Aceste OTC-uri trebuie să fie independente sau să devină partea Marii Britanii și că aceste nereglementări care vizează Marea Britanie trebuie să fie rezolvate înainte de a se încheia orice afacere ceea ce privește Brexitul. Și sper că să fiți alături de mine. Mulțumesc foarte mult pentru această anchetă, a fost extrem de interesantă și aștept cu nerăbdare întâlnirii cu raportorii din umbră. Mulțumim doresc să subliniez uh, uh, ceea ce ați spus uh, și noastră. Am auzit de la britanici că legile sunt valabile peste tot, doar că autoritățile nu verifică. Bun, urmează Marco Vali în numele FDD. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorilor, pentru că, iată, încă o dată, o, s-a făcut o treabă foarte bună Problema este că, într-adevăr, s-au făcut foarte multe recomandări extraordinare, dar trebuie să mai fac o recomandare și anume că trebuie să se respecte recomandările odată ce se pun la punct regulile. Parlamentul a fost deci un exemplu la ultima plenară în ceea ce privește transparența fiscală la raportarea pe țară. Și ce s-a făcut acolo a însemnat un pas înapoi dat fiindcă s-a introdus o derogare pentru multinaționale care au sediu în afara Uniunii Europene. Cred că asta ne, ne, fac, să, ne fac să facem pași înapoi. Trebuie, deci, să ne ocupăm de aceste recomandări foarte importante, taxe 1, taxe 2 la, și la PANA, dar până la urmă legislăm, legiferăm în direcția greșită. Se, se atenuează aceste uh, Uh, regulamente și lege. Aș vrea să se introducă în raport faptul că, că trebuie să existe raportare pe țară care să specifice anumite elemente care să facă tot acest exercițiu mai ambițios și să nu existe pur și simplu opțiunea așa cum s-a adoptat la plenară. Iar în ceea ce privește sancțiunile, țările, raportarea și lista neagră, ideea este de, de a Uh, suspenda echivalente pentru țări terțe. Dar sancțiunile cred că ar trebui să fie mai stricte și voi înainta în acest sens amendament. Apoi în ceea ce lista țărilor terțe cu risc ridicat, este absurd ca lista comisiei să nu include nici măcar una dintre jurisdicțiile din uh, Panama Papers. Cred că ar trebui să găsim totuși o cale de mijloc. În egală măsură, trebuie să se sublinieze nevoia de a avea o listă a paradisurilor fiscale în Uniunea Europeană. Avem nevoie de toleranță zero. Trebuie să fim foarte stricți, mai ales acolo unde putem să facem ceva, unde ține suveranitatea noastră, fiindcă altfel vom plăti uh, prețul dezastrele sociale și economice și dezechilibrele care vor decurge din toate acestea. Suntem de acord cu ideea privind băncile și intermediarii care dau dovadă de lipsă de cooperare și care înlesnesc uh, evitarea sarcinilor fiscale. Poate ar trebui chiar să retragem uh, licența bancară. Da, sunt de acord cu asta. Fiindcă uh, băncile sunt cel mai important intermediar Trebuie chiar să facem mai mult, fiindcă băncile intră în legislația, fac parte din legislația europeană, băncile circulă banii, trebuie să fim mult mai strict, fiindcă țin de competențele noastre, mai mult decât fiscalitatea. Deci trebuie să luăm măsuri acolo unde putem și să avem o poziție foarte fermă. Apoi, consolidarea legislației uh, privind combaterea spălării de bani. Este important să cerem mai multă transparență, care să includă trusturile și uh, toate companiile și uh, publicarea acestor UBO-uri. Ceea ce privește dificultățile care ne-am confruntat la PANA și activitatea noastră, este foarte important așa cum a spus Molly de la Vers, ca Comisia de Anchetă să aibă și competențe de investigare. Iar în ceea ce privește grupul privind uh, grupul de ontologic, ar trebui să includem în raport propunerea de a avea o evaluare în uh, detaliu a activității de 19 ani. Această evaluare ar trebui să fie independentă și urmată de o o schimbare radicală a grupului deontologic. Asta ar fi o idee bună. Tensul este foarte bun. Ca de obicei, bineînțeles, se putea, se putea să meargă mai departe, dar chiar și mai departe, dar este important ca Parlamentul și instituțiile europene să se folosească, folosească de acest prilej pentru a face un pas înainte și să dea dovadă de curaj. Ce s-a întâmplat în plenară săptămâna trecută la vot ne nu face decât să dea apă la moară dușmanilor noștri. Și um, asta în contextul în care unii lucrează asidu asupra acestui raport. Ce vreau să spun este că nu trebuie să pierdem aceste ocazii. Dacă se mai vește o ocazie, să nu o pierdem cum am făcut data trecută, fiindcă, cum spuneam, dăm apă la moară celor care vor să pună Parlamentul și Comisia. Mulțumesc, domnule Vali. Ați menționat un punct în care vom intra în conflict cu Comisia, și anume care sunt paradisurile fiscale din Uniunea Europeană care și-au locul pe această listă. Îmi amintesc de declarațiile președintelui Comisiei uh, care spunea că pe această listă și-au locul numai țări din afara Uniunii Europene. Mie nu mi se pare suficient, deci va trebui să mai suportăm un conflict. Urmează doamna Capăl în numele ENF. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru proiectul de, ra- de raport. Este foarte cuprinzător, este foarte echilibrat, se pun accentele potrivite și am văzut asta din nou timpul misiunii noastre în uh, Cipru. Este așteptat. Cel puțin în uh, Cipru am avut senzația că Uh, părțile interesate uh, așteaptă cu nerăbdare um, acest raport, iar acest raport când va fi uh, finalizat va um, furniza informații importante pentru toate părțile interesante, interesate, pentru comisie, consiliu și așa mai departe. Tocmai pentru că uh, se vorbește despre uh, taxe și uh, multiplele uh, dezvăluiri și ce acțiuni se pot lua. Raportul cred că răspunde tocmai la aceste așteptări. În concluzii sunt preluate elementele importante pentru noi, cooperarea uh, între statele membre, un mai bun uh, schimb de informații, uneori trebuie chiar și să impunem sancțiuni dacă este necesar. Și cred că va fi nevo- este nevoie și de o îmbunătățire în codul de conduită. În trecut au existat pur și simplu lacune care trebuie um, umplute și um, de fapt, îndepărtate. Există unele neclarități um, care, cred eu, uh, ar trebui să fie mai specifice în raportul final. Pentru mine, de exemplu, nu este uh, suficient de clar ce se întâmplă cu lista neagră. Am fost la audierea doamnei Iurova, uh, se vorbește despre um, liste, două liste diferite, o listă comună UE deci o listă cu uh, jurisdicții necooperante în interior și o listă cu paradisuri fiscale în exterior. Uh, împreună cu americanii vom redacta această listă. Cu siguranță nu va fi o listă pe care o vom uh, redacta numai uh, la nivelul Comisiei Europene, așa am înțeles și din ceea ce spunea doamna Iurova. În ceea ce privește lista UE, trebuie să ne gândim dacă este suficient să facem pur și simplu o listă sau dacă trebuie să spunem că statele membre necooperante poate au nevoie de un um, de o procedură de încălcare a tratatelor. Mie o listă nu mi se pare suficientă. Apoi, schimbul de informații. Mi se pare esențial. Dacă autoritățile naționale de reglementare și din punct de vedere financiar nu au suficiente resurse, așa este, însă trebuie să ne întrebăm dacă cu uh, cerințele ridicate de informații uh, nu contribuim și mai mult la această uh, lipsă de resurse, pentru că solicităm atâtea informații încât până la urmă autoritățile naționale nu mai pot face față. Iar apoi punctul 25, rolul uh, Luxemburgului, Ciprului și Statelor Unite. Este important să menționăm toate acestea, dar cum am fost în misiune în aceste țări, am înțeles că nu putem să, uh, le bă, să băgăm toate aceste state în aceeași oală, ci că trebuie să avem o abordare mai nuanțată. În ceea ce privește spălarea banilor, cât se poate de important acest subiect și din nou se vorbește despre lista neagră care nu există încă. Mă bucur că se menționează um, cooperarea FIU cu Europol. Am văzut cât de importantă este această cooperare, mai ales pentru grupul Egmont. Este un element foarte important. Iar încă un punct în ceea ce privește pe intermediari la punctul 113 poate că putem să spunem că solicităm uh, sau mm, menționăm că trusturile uh, nu numai că nu sunt verificate, ci că vrem ca aceste tipuri de bănci să fie mai bine reglementate pentru a se uh, crea mai multă transparență. Iar în ceea ce privește cooperarea interinstituțională, s-au abordat problemele trecutului, este important acest lucru și cred că este un uh, stimulent pentru statele membre să fie mai cooperante. Mulțumim foarte mult, doamnă Capăl. Cu acesta am încheiat uh, lista vor, um, raportorilor din umbră prezent. Domnul Ravaschi nu este încă prezent. Trecem la vorbitorii uh, grupurilor. Începe PP-ul cu domnul Van Candelare. Ți uitdrukken voor dinamisme die in deze commissie al aan de dag. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să um, exprim um, aprecierea pentru dinamismul acestei comisii la nivelul președinției și secretariatului, dar aș dori să mulțumesc și raportorilor uh, pentru proiectul uh, care constituie o bază excelentă. Um, în ceea ce privește poziția PPE, um, cred că textul trebuie să fie mai degrabă simplificat, astfel încât tot ceea ce este deja acoperit de legislație să dispară din raport, astfel încât raportul să fie mai, um, mai simplu de uh, comunicat. În ceea ce privește rolul intermediarilor și gestionarilor de patrimoniu, Uh, cred că mesajul trebuie să fie clar. Trebuie să vorbim despre sancțiuni. Atât. Cred că s-a spus destul despre asta, nu voi mai uh, spune eu mai mult. Câteva puncte minore mi-au atras atenția la o primă lectură. În primul rând, cadrul de reglementare împotriva spălării banilor. Trebuie să ne asigurăm că există o aplicare eficace și coerentă. Se vorbește de multe ori în engleză despre proper implementation. Eu cred că lipsește elementul de coerență. Deci nu numai o uh, abordare um, adecvată, ci și uh, coerentă. Deci proper și consistent. Apoi, în ceea ce privește uh, aceste Financial Intelligence Unit, FIU, aceste unități uh, europene, Uh, este foarte ambițios, însă trebuie să nu ne distragă atenția de la ce există deja în ziua de astăzi. Deci, cred că trebuie uh, și trebuie să nu uităm că uh, ar trebui să se acorde mai multe resurse acestor unități la nivel național, pentru că noi prin colaborarea acestor unități vom putea obține rezultate, iar apoi se pune accentul pe schimbul de informații în DAC în ceea ce privește aplicarea, punerea în, punerea în aplicare. Însă și aici trebuie spus că autoritățile naționale au nevoie de resurse pentru a se face un schimb de informații în mod adecvat. Iată, câteva comentarii, sper că le puteți uh, uh, accepta și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare, cu nerăbdare continuarea colaborării noastre. Mulțumesc! Eli Schlein acum, în numele grupului SND. Vă rog să nu depășiți două minute. Aș dori să-i mulțumesc lui Iepe și lui Peter, pentru uh, munca lor la acest uh, proiect de raport. Din punctul meu de vedere, mă bucur că elemente ce țin de dimensiunea internațională și țările în curs de dezvoltare sunt menționate. Aceste țări sunt cele mai afectate de uh, evitarea taxelor, uh, plătirii taxelor. Ce avem nevoie de legi în acest sens? După cum ni s-a spus, uh, regulile sunt cele mai eficiente atâta timp cât se uh, aplică tuturor. Actualizarea uh, prevederilor internaționale în ceea ce privește taxele trebuie să se facă în armonie statele non-OCDE sunt puse sub presiune să adopte regulile OCDE, chiar dacă nu li se potrivesc și nu au resursele necesare pentru a face față cerințelor. de exemplu, uh, standardul comun de raportare al OCDE uh, poate fi problematic pentru statele în curs de dezvoltare care nu au capacitatea de a, uh, a, a acumula toate aceste date și a le procesa. Este nevoie de sprijin pentru a, asta, iar standardele comune de raportare ar trebui uh, să prevadă o perioadă de tranziție pentru aceste țări. Există și o prevedere în ceea ce privește jurisdicțiile necooperante din UE, uh, dar trebuie să uh, dar de asemenea trebuie, ar fi nedrept să includem o țară precum Liberia, dar să excludem o țară precum Statele Unite. De asemenea, multe companii multinaționale uh, folosesc, uh, um, fac în așa fel încât să, uh, să scoată din țară fonduri, privând anumite țări în curs de dezvoltare de foarte mari venituri. Deci trebuie să nu uităm această dimensiune internațională. Voi depune amendamente în acest sens. Mulțumesc, uh, Eli Schlein, doamna Ronan Lernan. Mulțumesc foarte mult raportorilor pentru munca depusă la acest raport. Cred că discuțiile din comisie reies foarte bine în acest raport. Câteva comentarii. La 2.4 2 și 2.4 sunt uh, menționate unele elemente. La 2.1 trebuie să îmbunătățim standarde, standardele UE pentru a le aduce la nivelul standardelor FATF. Trebuie să avem coerență mai mare la aceste puncte, mai ales în relație cu uh, alte țări. Nu trebuie să ne gândim numai la paradisuri fiscale. Trebuie de asemenea să ne gândim și la cum putem continua munca Comisiei în viitor, ce fel de inițiative am putea lansa pentru pe următoarea perioadă de, să spunem, 5 ani. Nu am uh, foarte, mari, foarte multe răspunsuri aici, dar cred că sunt întrebări pe care trebuie să ni le adresăm cu toții. Uh, dacă um, atenția publică scade asupra acestui, um, um, acestui subiect, vom pierde un impuls important. De asemenea, să nu uităm rolul jurnaliștilor și a denunțătorilor în uh, acest uh, domeniu. Aș dori de asemenea să atrag atenția Uh, contribuției uh, și cercetătorilor uh, internaționali în acest sens. De asemenea, trebuie să um, privim cu atenție statisticile și, de asemenea, sunt unele judecăți pe care aș dori să le elimin. Dank, Pirco, als... Mulțumim foarte mult, Pirco. Mai te pacața ortunda acum. Te muy bien. <laughs> Am exersat, să știți, spune președintele. Oh, de cum a guiado la, la comisión. Bueno, muchísimas gracias. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor, co-raportorilor, care au făcut o muncă excelentă, datorită căreia vom putea acum să depunem numai câteva amendamente, dar baza este foarte bună. Mulțumesc și secretariatului să nu uităm motivul pentru care există comisia noastră. Putem influența activitatea atât a comisiei cât și a Consiliului și avem uh, obligația de a veni cu un răspuns politic uh, pentru cetățenii europeni care se așteaptă de la asta la noi. Uh, posibilitatea sistemică și sistematică de a se sustrage um, obligațiilor fiscale nu mai poate fi tolerată. Vedem foarte bine uh, care sunt lipsurile sistemului și cum ar putea fi el uh, să fie mai eficace. Raportorii au spus foarte bine ce au spus nu toată lumea și-a asumat responsabilitățile, nu toată lumea a răspuns în conformitate cu prevederile autorităților de reglementare. Nici măcar nu avem o viziune globală, iar hotărârile pe care le luăm trebuie să ne permită să nu mai facem aceleași greșeli în viitor. Iar uh, pentru că acele greșeli au dus la pierdere enorme uh, din punct de vedere social și economic pentru țări. Revenind la recomandări, sancțiunile foarte importante sunt o bună bază, cred că pot fi chiar extinse, astfel încât intermediarii, băncile să nu mai joace acest rol. Dacă am avea un nou centru de coordonare la comisie, am schimbat paradigma și astfel am putea să punem la oaltă toate resursele uh, și deci să punem în aplicare recomandările. Bun, am văzut uh, cu ce probleme ne confruntăm Asta este problema. Atâta timp cât nu avem schimb de informații, nu vom putea obține ce ne dorim și nu ne vom atinge obiectivul. De asemenea, avem nevoie de o agenție independentă pentru denunțători. Mulțumesc, Fabio Dimasi, acum în numele GUE. <clears throat> Äh, äh, Aș dori să le mulțumesc uh, coraportorilor pentru proiectul de raport excelent. Uh, am senzația că am jucat 90 de minute, am intrat în prelungiri și acum suntem la 11 metri. Uh, și acum <laughs> a venit momentul să marcăm și pentru asta avem nevoie, trebuie să jucăm în echipă și să vedem cum, um, cum transpunem rezultatul la care am ajuns în politici. Întâi, în ceea ce privește uh, lipsa de cooperare între statele membre, trebuie să facem referire directă la directivele și regulamentele blocate de Comisie și mai ales de Consiliu, uh, și cred că trebuie să avem nu numai un drept um, de a convoca uh, persoane, ci și un, uh, un fel de mărturie sub jurământ, astfel încât să existe sancțiuni în cazul în care uh, nu se spune adevărul. Negocierile se duc acum în trialog mi se pare important să închidem uh, lacunele în ceea ce privește pe directorii uh, fictivi uh, și um, statutul real de proprietar. Trebuie să ne asigurăm că nu vor exista uh, derogări uh, precum acele non-profit trust, care sunt cele mai rele de fapt. De asemenea, să ne asigurăm în sfârșit că um, pre, um, infracțiunile fiscale sunt în sfârșit definite ca infracțiuni predicate astfel încât uh, să uh, poată fi urmărite și în, uh, la nivel transfrontalier. Apoi, în ceea ce privește CCTB, trebuie să solicităm Comisiei să facă și al doilea pas. Un criteriu decisiv însă este dacă crește contribuția fiscală a marilor companii, marilor companii. În ceea ce privește lista neagră uh, a paradisurilor fiscale, uh, criteriul uh, taxelor zero trebuie să fie un criteriu esențial pentru a ajunge pe această listă neagră. De asemenea, trebuie să avem propuneri concrete de sancțiuni măsuri de um, taxare la sursă mai sunt propuse, sunt o serie întreagă de măsuri discutate. Um, există propuneri și state care vor să impună taxarea la sursă față de statele puse pe lista neagră, apoi sunt alte state membre care nu vor niciun fel de sancțiune față de statele de pe listă. Noi ca grup am, uh, propu- am uh, prezentat un studiu cu privire la așa numiții enablers um, și am dorit să fie luat în considerare. Am vrea să im- includem și o licență la nivel UE și, bineînțeles, mi se pare foarte, mi se pare foarte important schimbul de informații în ceea ce privește finanțarea terorismului. Raportul Europol, de exemplu, cred că poate fi o sursă bună um, pentru acest uh, raport. Mulțumesc foarte mult. Heidi Hautala acum în numele verzilor. Mulțumesc. Uh, aș vrea să mă alătur celor care au mulțumit uh, raportorilor și secretariatului pentru această muncă impresionantă și aș vrea să adaug și eu câteva uh, remarci la ceea ce s-a spus deja. În ceea ce privește accesul la informație, cred că încă o dată ne lovim de această problemă interinstituțională cu Consiliul. Acest lucru este bine din raport. Consiliul uh, a îngreunat în mod serios uh, activitatea acestei comisii, refuzând să ne dea informațiile pertinente necesare. Apoi, Comisia Europeană, ce putem spune despre Comisie? Ehm, ni s-a dat acces într-o cameră securizată, dar fără posibilitate de a reflecta ceea ce eh, am aflat în afara acestui Parlament și chiar în afara acelei încăperi securizate. Lucrurile de acest tip trebuie să se schimbe. Avem două întrebări. Cum o să abordăm documentele care au fost date comisiei. Asta e o întrebare uh, rapidă și, în al doilea rând, cum trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European are acces la informații adecvate de la alte instituții, astfel încât uh, Parlamentul să uh, își îndeplinească rolul de câine de pază. Dar apoi, apoi totul se leagă de transparență și accesul la informații uh, pentru public în general, nu numai pentru Parlament. Uh, vreau să spun că în vreme ce noi uh, solicităm o raportare ambițioasă de la țară la țară care să permită cetățenilor să aibă acces la uh, Uh, informații. De fapt, uh, am limitat uh, foarte mult această posibilitate prin votul din plenară. Nu putem să fim ipocriți în astfel de situații. Poate că putem să corectăm această situație. Mulțumesc, Heidi Hautala. Dacă uh, câțiva colegi doresc uh, să ia cuvântul. Subliniarea. Uh, e important să subliniem avantajele pentru credibilitatea noastră de faptul, a faptului că autorul se bazează pe fapte și nu pe idei lipse de dovezi. Fiindcă există tentația speculațiilor și uh, cred că noi ne dorim cu toții un raport uh, care să se bazeze pe fapte dovedite, nu pe lucruri care nu au fost dovedite. Iată de ce, dacă am uh, scoate din raport lupta politică, am a ajuta Parlamentul European. Apoi, bine, trebuie să ținem cont de caracterul specific al Comisiei de Anchetă în cauză. Avem un, un uh, subiect care este sarcina noastră și trebuie să putem uh, uh, duce către subiectul nostru, către obiectivul nostru acest raport. Chiar dacă este greu pentru unii dintre noi care uh, doresc să folosească comisia și raportul în alte scopuri. Apoi, în fin, într-un final, uh, consider că este important să se spună cine a colaborat și cine nu a colaborat. Deci, cine a refuzat să dea informații, chiar dacă le avea, fiindcă se, s-au constatat că există unele aspecte sociale care au legătură cu obiectul comisiei și am, am avut, am, am uh, discutat cu mai multe părți care au refuzat să ofere informații. Acest document este pentru cei care vin după noi, pentru Uh, și în, asta într-un moment atât de crucial pentru Parlament, trebuie să se știe cine a ajutat și cine nu. O să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Ja, vielen, vielen Dank. Ich nehme an, das wird ohnehin ergänzt. Die konkrete... Mulțumesc. Cred că acest lucru va fi adăugat. Vom uh, uh vom uh, lista numele. Ana Gomez. Vreau să îi uh, felicit pe raportor și pe secretariat pentru că au făcut o treabă foarte, foarte bună. E ușor de citit. Uh. Și va fi uh, un raport semnificativ elaborat de acest Parlament. În, pe lângă celelalte obiective Există o influență pe care putem să o avem uh, pe termen scurt cu acest raport și anume prin influențarea influențarea elaborării uh, celei de-a cincea directive privind uh, uh, spălarea banilor. Sperăm să încheiem acest proces legislativ pe durata președinției Estone. Cred că acest lucru este foarte important pentru că trebuie să arătăm că atunci când uh, vorbim despre aceste aspecte, nu e vorba numai de transparente echitate, ci și combaterea spălării banilor uh, și uh, combaterea criminalității organizate care include terorismul. statele membre nu au putut să convină asupra includerii trusturilor în uh, cadrul tipurilor de entități pentru care uh, dorim o transparență în ceea ce privește uh, beneficiarul real, beneficiarul efectiv ultim. Așa cum s-a sugerat, capitolul în ceea ce privește facilitatorii intermediarii. Într-adevăr, problema sancțiunilor trebuie consolidate. Mai ales că realizăm că întregul sistem de combatere a spălării banilor se bazează sau pleacă de la premisa că sunt uh, entități obligate. Și iată, prin această activitate, ajungem la concluzia că majoritatea entităților, dacă excludem băncile și instituțiile financiare, nu se simt obligate și nu respectă. În al doilea rău, uh, gestionarea inadecvată care a fost uh, propusă este importantă. Acest lucru trebuie să se reflecte în text, dar mai ales în anexele care trebuie să ilustreze ceea ce am făcut, inclusiv misiunile. Cred că în cazul uh, țării mele trebuie făcut acest lucru. Apoi, follow-up-ul este important să avem un capitol în ceea ce privește puterile, competențele comisiilor de investigații, însă trebuie să mergem mai departe. Trebuie să găsim și să uh, arătăm niște mecanisme de follow-up. Pentru că prin simpla existență, prin ședință, interacționăm cu mulți oameni, mai ales cu denunțătorii și uh, Uh, exercităm presiunii asupra Comisiei de a acționa. Mulțumesc, spune președintele. Am uh, au fost de acord cu două minute. Raymond Harris, două minute. Și eu doresc să mulțumesc raportorilor pentru raportul lor și să fac câteva comentarii succinte. În primul rând, cu privire la filosofia în spatele acestui document, trebuie să fim ambițioși nu facem un raport legislativ, ci stabilim o foaie de parcurs care va avea o serie de consecințe și va dura până când vom expune toate aceste idei așa cum trebuie, însă mulți așteaptă acest lucru și cred că este mai bine ca raportul să fie ambițios decât să limiteze aceste ambiții. În al doilea rând, ceea ce lipsește lipsește trimiterea la un organism internațional care va continua această activitate de combatere a evaziunii și eludării fiscale. Cred că trebuie să avem un organism, un grup de experți de la FMI sau de la ONU, însă trebuie să existe o continuitate aceste activități. Să nu avem uh, text 1, text 2 și după aia nimic. În al doilea rând, uh, Comisia Europeană ar avea mai multă competență și mai multe puteri. Trebuie să avem o, o comisie de investigație, dar care să aibă competențe juridice de a se implica, uh, chiar prin Uh, schimbarea tratatelor, astfel încât uh, Comisia Europeană să aibă un rol de coordonare fiscală și să lucreze la nivel internațional. Un alt punct uh, care, după părerea mea, este important este să avem idei concrete în legătură cu concurența neloială ca și concept, pentru că acesta este un principiu care ascunde un comportament fiscal dăunător în rândul statelor membre Cred că raportul trebuie să specifice exact ce înseamnă competiția loială și neloială. Apoi, știți că sunt raportor la AFCO pentru raportul în ceea ce privește comisiile de uh, anchetă. Experiența este foarte importantă pentru că vrem să ne asigurăm că Parlamentul va fi în măsură să facă o treabă bună. Mulțumesc! Mulțumesc, da, vom reveni la ultimul punct pe care l-ați uh, ridicat lui Michel. Vreau să felicit raportorul, secretariatul. Ceea ce vreau să spun este că ceea ce contează pentru mine cel mai mult nu este raportul, ci recomandările. Este partea cea mai importantă și acesta este, de fapt, obiectivul nostru. Și o remarcă trecere. Eu fac o distinție la nivelul colaborării din partea Comisiei față de Consiliu Uh, comisia a fost mai uh, deschisă, mai uh, voluntară pentru a avea o contribuție. Consiliul este altceva. Sunt de acord cu colegul Melo. Trebuie să lucrăm la mandatul nostru. Nu trebuie să ne risipim în tot felul de lucruri inutile. Trebuie să uh, reglăm sancțiunile, intermediarii. Trebuie să vedem ce putem să facem la nivelul recomandărilor fără să schimbăm uh, tratatele, pentru că asta putem să o facem rapid. Pentru că altfel trebuie să recurgem la responsabilitatea, la voința politică a statelor membre. Sunt uh, uh, în favoarea unei uh, rate minime și maxime. Dacă suntem pentru o rată minimă, pentru o cotă minimă, atunci trebuie să avem și o cotă maximă. Apoi, ultimă remarcă, nu sunt pentru o cursă pentru noi instituții de control. În primul rând, trebuie să vedem care sunt instrumentele care pot fi îmbunătățite sau să le uh, lărgim competențele și să vedem uh, ce putem să facem cu ceea ce există. Nu sunt uh, pentru crearea unor alte grupulețe care presupun mișloace și în felul acesta ne uh, risipim uh, forțele. Mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce privește uh, stimularea cifra cea mai mică a fost 50% și Acestea sunt chestiuni care uh, presupun uh, discuții foarte uh, îndelungi. Domnule Mann. Ați ne-ați dat o bază excelentă pentru activitatea ulterioară. Ați arătat mai ales de ce este important să avem o anchetă de o comisie de anchetă și nu orice fel de comisie. Iar apoi călătoriile ne învață. Am, am văzut la fața locului, um, am obținut informații, am devenit uh, îndrăzneț, să spun așa, mi s-a părut foarte bine. Regret numai puțin uh, faptul că chestiunea Comisiei de anchetă a fost cumva uh, uitată de opinia publică. Aș vrea să putem reveni. uh, cred că uh, nu putem să ne bazăm numai pe, uh, pe directiva privind uh, spălarea banilor. Trebuie să deconspirăm aceste paradisuri fiscale. Putem face o listă albă cu cel, statele membre care ne-au ajutat și o listă neagră cu statele care nu și-au făcut treaba. Eu mi-aș dori ca dintr-o listă neagră să rezulte mai mult, și anume posibilități concrete de sancțiuni deci uh, să avem spăla, spălarea banilor și combaterea ei uh, nu numai în afara Uniunii Europene, ci și în interior. Comisia a fost uh, constructivă um, Ramon, să, aștept, să ne așteptăm din partea lor să facă schimbări în ceea ce privește trusturile, mi se pare prea mult. În orice caz, nu am de ce să mă plâng. Proiectul de raport este excelent și dacă mai avem câteva amendamente bune, putem arăta că această comisie de anchetă va fi reușit foarte mult. Uh, tot așa și înainte. Mulțumesc foarte mult, Michael Toirer acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ambilor uh, coraportori. Raportul este foarte bun. Uh, se bazează și pe rezultatele um, comisiilor taxe 1 și 2. În orice caz, Um, s-a spus că o comisie de anchetă ar avea o, drepturi diferite față de o comisie specială. De exemplu, uh, dreptul de a convoca uh, și de a cita persoane. Noi am dorit uh, să îl, să îl audiem pe Marius Col din Luxemburg în această comisie. Până în ziua de astăzi nu am reușit. Domnul Marius Col, care a jucat un rol foarte important în ceea ce privește deciziile fiscale, nu a venit în fața acestui Parlament. Constat uh, aici că documentele solicitate la taxe 1 și taxe 2 nu au fost uh, uh, aduse în fața Parlamentului. Deci se pun întrebări referitoare la competențele unei comisii de anchetă. Eu am fost pentru introducerea acestei comisii de anchetă, dar cred că nu vom putea face progrese reale dacă punem sub semnul întrebării rezultatele taxe 1 și taxe 2 comisia spe, uh, specială a avut un domeniu de aplicare mai extins uh, în ceea ce privește analiza sistemică, însă limitările au fost că la anumite puncte nu am reușit să obținem mai multe informații și speram ca prin intermediul comisiei de anchetă să aflăm mai mult. Și bun, am făcut progrese, dar nu atât cât, am, cât ar fi trebuit. A durat ceva până când am putut să-l audiem pe președintele comisiei. Întrebarea este dacă um, am putut uh, clarifica responsabilitățile politice pentru aceste decizii fiscale până la cel mai înalt nivel. Um, în ceea ce privește guvernul maltez, eu mențin ceea ce am spus. Dacă sunt numiți membri ai guvernului în Malta în uh, legătură cu Panama Papers, acest lucru trebuie clarificat. Nici aici nu am avut toate informațiile, în ciuda misiunii uh, din Malta. Um, rapoartele acestei unități de informații și analiză financiară uh, nu ne-au fost puse la dispoziție. Tocmai de aceea mă alătur celor care solicită, precum uh, raportorii și alți colegi, uh, Ehm, să punem pe ordine de zi uh, europeană această idee unei unități uh, europene. Există un temei juridic, avem nevoie și de sprijinul parlamentelor naționale. Cred că aici este cea mai mare slăbiciune, că parlamentele naționale nu ne susțin suficient. Concluzie, domnule președinte, Există lacune legislative, dar și de aplicare. Este re, um, regretabil că numai 14 state membre sprijină parchetul european și cred că avem nevoie și de un FBI european. Mulțumesc, Michel Teurer. Nu este vorba de a spune cine a făcut treabă mai bună. Am spus de mai multe ori că dreptul privind uh, sau prevederile privind comisia de anchetă sunt uh, insuficiente colegii din Luxemburg pe care am dorit să-i uh, invităm. Uh, bun, dacă putem să-i numim colegi, uh, precum Marius Col, dar și alții, au refuzat durabil. și Consiliul nu a fost, nici Consiliul nu a fost foarte entuziast. Suntem de acord că e nevoie de schimbări, dar a compara diferite comisii n-are niciun sens. Dar uh, acum urmează ultima persoană pe lista mea, domnul Lopez Aguilar. Vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, și eu am un comentariu pe care doresc să-l fac, similar cu unele făcute anterior. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru proiectul de recomandări este o verigă foarte importantă în ceea ce face Comisia de Anchetă. Ni se cere să recunoaștem pe baze scrise, ceea ce va fi ușor, uh, toate constrângerile și limitele uh, unei comisii de anchete a Parlamentului European. Eh, dar eh, dacă ne gândim eh, la martorii pe care le-am audiat, la audierile pe care le-am făcut, este important să integrăm lecțiile pe care le-am învățat pentru a avea o strategie europeană de a combate paradisurile fiscale, eludarea și evaziunea fiscală. Trebuie să ne asigurăm că ajungem uh, să atingem un obiectiv uh, concret, pentru că dacă nu facem acest lucru, uh, nu uh, vom reuși să facem ce ne-am propus. Și dacă nu criticăm structurile Portofranco, nu cred că putem să avem o strategie europeană în care uh, evaziunea fiscală, mas, uh, fiscală nu este uh, uh, abordată așa cum trebuie. o serie de uh, jurisdicții care sunt legate de uh, Uh, Uniunea Europeană, de pildă uh, teritoriile din uh, Caraibe, care sunt legate de țările de jos, de pildă. Însă trebuie să fim foarte atenți că avem un obiectiv specific care nu trebuie să fie diluat. Am putea să îndemnăm Comisia să adopte acțiuni legislative pentru a limita competențele fiscale ale Uniunii Europene, uh, dar uh, numai într-atât încât să nu uh, aibă un impact asupra deciziilor fiscale din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Am Ende unserer Aussprache, unserer... Mulțumesc. Am încheiat discuția pe acest punct. Dau acum în încheiere raportorilor câte 5 minute fiecare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră, pentru comentariile excelente și propuneri concrete care s-au făcut, propuneri pe care noi, bineînțeles, le vom avea în vedere ca coraportori și vă mulțumesc pentru momentul în care s-a fost primit raportul. Vreau să fac câteva observații. Aveți dreptate în ceea ce privește natura comisiei noastre. Ați spus uh, mulți dintre dumneavoastră că suntem o comisie de anchetă pe hârtie, dar competențele noastre oficiale sunt limitate, după cum bine știm, și uh, am încercat să recunoaștem acest lucru și în raport și să facem recomandări uh, care să poată fi urmate de celelalte comisii și de Parlament și de instituțiile europene. Dar natura activității noastre se bazează pe Panama Leaks, cea mai mare scurgere de informații din care există vreodată, și informațiile pe care le avem privind spălarea de bani, eh, evaziunea fiscală, evitarea sarcinilor fiscale și mai departe, finanțarea activităților teroriste, ne-am dat seama că eh, intermediarii înlesnesc astfel de activități. Asta vorbit și despre teritoriile implicate, da, e adevărat acest lucru și bineînțeles avem o mare răspundere de a face ceva în legătură cu aceste informații pe care le-am primit. Deci noi suntem aici pentru a trage semnal de alarmă și pentru a incita la acțiune. Și s-a spus de către mulți dintre dumneavoastră că trebuie să le arătăm cetățenilor statelor membre Comisiei că e nevoie să se treacă la acțiune. Să trec la unele aspecte concrete ridicate. În primul rând vreau să vă spun că de-a lungul activității noastre eu pentru mine e foarte, e foarte clar faptul că intermediarii, uh, consilieri fiscali, juriștii și mai departe, cei care au autoreglementare, au uh, eșuat în ceea ce privește, nu și-au respectat uh, obligația de, de divulgare. În ceea ce privește calendarul, a spus domnul Niedermayer, acest lucru e adevărat ce ați spus, dar aici e vorba de Panama Papers, avem uh, calendarii diferite care se aplică și legi diferite care se aplică, dar vreau să vă spun că atunci când există secret profesional, o lipsă de raportare, de profesionalism, fie că e din partea statelor membre sau nu, lucrurile acestea se prelungesc. Și vedeți că în recomandări avem o recomandare despre transparență, recomandări generale, precum și cooperare uh, Uh, deschisă și aceasta este extrem de importantă. Și uh, în ceea ce privește calendarele, da, am dorit să, am, put, am vrea să putem să, uh, să, să ne aplicăm asupra acest lucru, dar transparența este cea mai, cea mai importantă. Apoi mai există și dimensiune internă și externe. În Uniunea Europeană avem foarte multe lacune în ceea ce privește evitarea fiscală și uh, porturile libere, de pildă. Am uh, analizat acest lucru foarte atent. Trebuie să um, umplem lacunele la nivelul legislației și asta este o sarcină grea pentru Comisie și uh, statele membre și vrem legislație din partea Comisiei. Acum, în ceea ce privește țările uh, terțe, uh, în ceea ce privește țările de risc și jurisdicțiile um, vizate, trebuie să avem o listă credibilă și cu sancțiuni pentru țările care nu se ridică la nivelul standardelor. În ceea ce privește um, beneficiarii efectivi, da, acest lucru s-a, s-a discutat deja și în ceea ce privește directiva împotriva spălării banilor uh, numărul 5. Avem nevoie de acțiuni la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește proprietarul beneficiar efectiv. Grupul deontologic, uh, ați vorbit despre el, da, um, s-a spus că e nevoie despre, de o evaluare a activității acestui grup deontologic pentru fiscalitate și uh, impozite, care există de 19 ani și care trebuie să atragă atenția asupra cazurilor uh, și problemelor fiscale. Dar problema este că acolo se lucrează cu unanimitate, există și un secret profesional și aș vrea ca comisia să înceapă o evaluare sinceră, fiindcă pot să fac asta, au competențe și ar trebui să fac acest lucru, iar uh, concluziile cred că vor duce la mai multă transparență și la o reformare a acestui grup uh, deontologic. Apoi s-a vorbit mult despre legislația actuală și inițiative care trebuie sprijinite de raportul nostru, care sunt ambițioase, dar sunt de acord cu acestea când vorbim despre uh, CCTB sau alte inițiative, baza de impozitare unică uh, și alte inițiative, da, este nevoie de acțiuni, dar au spus și Ramon și nu numai, că dat fiindcă noi, acesta nu este un raport legislativ, este un raport de anchetă este important să dăm dovadă de ambiție, de un nivel ridicat de ambiție în ceea ce privește cadrul juridic care ar fi potrivit în secolul 21 uh, combaterii spălării de bani și evaziunii fiscale. Cadrul spălărilor actuale nu este suficient. Iar uh, cei care trebuie să aplice acest cadru nu fac, uh, nu-și fac tot timpul treaba, deci trebuie să schimbăm lucrurile. O să mă opresc aici, fiindcă știu că nu mai avem timp, dar vreau să vă spun tuturor că vă mulțumesc din suflet pentru comentarii și am luat notă de ele, le-am notat aici, așteptăm cu amendamentele pentru a îmbunătăți împreună raportul. Cred că putem până la urmă să ajungem la un uh, document de calitate. Mulțumesc. Peter. Mulțumesc, Iepe. Peter. Eu. Mulțumesc, domnule președinte. Da, nu prea mai am ce adăuga. Vreau să mulțumesc și eu tuturor pentru comentarii mai ales pentru cele pozitive, dar nu numai. Încă o dată vreau să vă reamintesc care este abordarea noastră. Noi nu am vrut să avem o abordare ideologică. Concluziile se întemeiază pe constatările comisiei și acțiunea noastră comună, iar recomandările, concluziile, apoi se oglindesc în... concluzia aceasta se, se oglindesc în recomandări. Sper și discuția de astăzi îmi dă și mai multă speranță că amendamentele se vor baza și ele pe această abordare și că vor fi susținute de constatările comisiei. Fiindcă numai dacă raportul nostru final uh, va fi de încredere și bine justificat, numai atunci poate fi luat în serios și poate îmbunătăți activitatea vi- viitoare a acestor comisii de anchetă a Parlamentului European. Vreau să mulțumesc secretariatului, fiindcă a făcut o treabă excelentă, chiar dacă nu are suficient personal, mai degrabă vorba de administrație, ci e vorba despre dreptul de anchetă în Parlamentul European uh, la începutul mileniului până la urmă. Deci sper că acest raport își va aduce contribuția nu numai uh, la combaterea evaziunii fiscale, evitării zacii fiscale, multiplicării de bani, ci și la îmbunătățirea dreptului de anchetă al Parlamentului European. Vă mulțumesc tuturor! Ja, vielen Dank an uh, alle Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au intervenit uh, astăzi, uh, mai ales raportorilor din umbră. În general, mi se pare o bază foarte bună pentru munca noastră. Termenul pentru amendamente a fost stabilit. Este 5 septembrie, ora 12, este o zi de marți. Înainte de asta vom avea o săptămână de comisii, deci um, vom putem deja începe cu um, analiza rapoartelor uh, și amendamentelor. Mulțumesc celor doi raportori, secretariatului pentru pregătiri și aș dori să subliniez că mâine la ora 14 avem invitați patru miniștri. V-aș fi foarte recunoscător dacă participarea ar reflecta tocmai asta. Știu că mâine avem uh, reuniuni de comisii, voturi și așa mai departe. Avem miniștri din Germania, Italia, Irlanda și țările de jos. Mi se pare o bază bună pentru a discuta progresele la nivel național și internațional. Apoi vine uh, vacanța și după uh, amendamente avem următoarea reuniune pe 26 septembrie de la 9 la 12.30 cu două uh, uh, subiecte principale, ligile de fotbal, două ore și uh, apoi um, taxele cu B, și discutăm cu două întreprinderi, BSF și Caterpillar. Vă mulțumesc foarte mult, mâine ne mai reunim, dar cei care um, celor care um, nu pot fi prezenți mâine Um, le urez deja vacanță plăcută. Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților.